go. Bene, possiamo iniziare la riunione di oggi pomeriggio. Abbiamo Bună ziua, putem începe, reîncepe schimb de opinii privitor la drepturile omului în Afganistan. Con Iter Bari, Human Rights. Uh, cu reprezentanții Human Rights Watch și cu doamna doctor Huma Sain după cum știți, din cauza conflictului în curs, violenței și slăbiciunii instituțiilor de stat, Afganistanul rămâne unul din țările cu situație, cu situație din cele mai dificile pentru mai ales pentru to- toți uh, locuitorii, dar mai ales pentru femei și copii, după cum am văzut cu recentele atacuri teroriste. În Afganistan încă lipsesc uh, condițiile de bază și instituțiile fundamentale pentru a garanta siguranța cetățenilor și statul de drept. Și e foarte alarmant faptul că uh, cu ocazia dublului atentat cu dinamită de la 30 aprilie în Kabul au fost luați la țintă jurnaliștii și mass media. Anul trecut, împreună cu Comisia FEM, am organizat o audiere despre drepturile femeilor Azi vom avea la posibilitatea să vedem care mai e situația și ce eforturi face Uniunea Europeană pentru a promova pacea, siguranța și drepturile omului în țară. Uh, reuniunea e în asociere cu uh, Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Afganistanul. Uh, președintele acestei delegații este domnul Petra Austrevicius. Așadar, îi dau cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele delegației Parlamentului pentru relațiile cu Afganistanul, vreau să urez bun venit tuturor la ă, reuniunea aceasta în care vom discuta despre Afganistan, ă, după o cooperare foarte bună între delegația noastră și comisia noastră în diferite direcții politice în vederea alegerilor parlamentare de anul acesta în octombrie în Afganistan, uh, e momentul potrivit să vedem care mai e situația în Afganistan. În plus, la conferința de donatorilor din Bruxelles din octombrie do- 2016, Afganistanul a promis să aibă rezultate mai bune în uh, diverse domenii, inclusiv în uh, ce privește drepturile omului. Dați-mi voie să vă ofer informații generale în legătură cu Afganistanul, să înțelegem mai bine care este contextul uh, situației drepturilor omului. În 2017 uh, a escaladat conflictul, uh, implicația armatei, atacuri urbane, de elemente antiguvernamentale, astfel încât au fost multe victime din rând, în rândul civililor deși apoi s-a înregistrat o scădere în acest număr. Au fost diverse inițiative ale guvernului Afganistanului și ale altor state, ale ONU, și se încearcă soluționarea pașnică a conflictului. Progresele spre un proces de pace nu s-au materializat, din nefericire. Guvernul rămâne angajat uh, în direcția protejării drepturilor omului. Afganistan a fost ales de deveni membru a Consiliului Drepturilor Omului în ianuarie 2018. Noua strategie a SUA pentru Asia de Sud, anunțată în luna august a lui 2017, a avut ca rezultat o prezență sporită a trupelor străine în Afganistan. Luptele au continuat și în mediul rural și în zonele urbane, cu elemente antiguvernamentale care uh, au recurs la atacuri nediscriminatorii și disproporționate care au cauzat victime civile și alte forme de daune la adresa populației civile. Rezistența și uh, modul în care se răspândesc grupările islamiste ISIS în uh, provincia Khorasan a stârnit uh, preocupări pentru protecția civililor și a avut ca rezultat mai multe atacuri, uh, inclusiv împotriva minorității șiite în Kabul și nu numai, la Iran. Uh, atacurile recente de uh, săptămâna trecută din Afganistan, care au uh, cauzat atâtea decese, trebuie să ne facă să ne exprimăm condoleanțele. Situația politică rămâne instabilă, tensiunea periodic tot crește uh, între Guvernul de Unitate Națională și Parlamentul în legătură cu anumite numiri, în legătură cu bugetul, în legătură cu lupta anticorupție și pregătirea alegerilor. <clears throat> Alegerile locale și uh, parlamentare au fost anunțate să se desfășoare în luna octombrie anul acesta și alegerile prezidențiale se pare că se vor desfășura în 2019. Situația economică rămâne preocupantă, sunt puține investiții străine și uh, este uh, șomajul în creștere, uh, sărăcia este mare și la oraș și la țară. Um, sunt mulți afgani care pleacă spre Europa, dar și se și întorc spre Afganistan și Iran. Toate aceste evoluții s-au rezistat în 2016 Acum, domnule președinte, aștept să obțin informații de primă mână din uh, partea distinșilor noștri oaspeți și sper că vom avea și o schimb, un schimb de opinii foarte interesant. Mulțumesc! Grație, grație! Da, spune președintele, mulțumim domnului Autrevicius. Uh, da, după cum bine a spus, avem aici doi experți importanți. Voi da, în primul rând, cuvântul doamnei Heather Barr din partea Human Rights Watch, cercetător uh, în domeniul drepturilor uh, femeilor, a locuit la Kabul din 2007 până 2013 și apoi din 2013 uh, oricum a vizitat recent țara cu activități de cercetare și înainte de a da cuvântul, vreau să mai spun că înainte de, a, de Human Rights Watch a lucrat la ONU, a fost implicată în programul pentru dezvoltarea ONU și a fost consilieră principală și responsabilă cu dreptul penal uh, al biroului ONU împotriva drogurilor. Cred că am uh, prezentat exact uh, CV-ul doamnei și acum îi dau cuvântul. Vă rog, doamnă Bar. Oh, okay. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Am să încep prin a vă mulțumi pentru că țineți această discuție despre Afganistan. Una dintre marile frustrări pe care le avem în momentul de față este că pare să scadă interesul față de ceea ce se întâmplă în uh, Afganistan. Sunt atâtea crize în lume, într-adevăr, care distrag, uh, însă Cred că și numai dacă ne uităm în această sală și vedem câte locuri goale uh, sunt, ne dăm seama cât de uitat este războiul din Afganistan și cât de puțin, uh, puțin oameni ști, mai știu că avem un război acolo în care mor oameni în fiecare zi. Um, ultimul raport al Human Rights Watch se referă la um, victimele cauzate de elementele antiguvernamentale. În acest raport încercăm să subliniem faptul că poate că suntem lipsiți de putere pentru a preveni aceste atacuri, însă există unele lucruri importante care pot și trebuie să fie făcute pentru a-i ajuta pe cei care au fost victimele acestor atacuri. Și nu se fac nu există un sistem uh, consecvent de compensare pentru supraviețuitori sau pentru familiile celor uciși. Lipsesc uh, servicii mm, uh, de bază, inclusiv um, servicii sociale sau um, asistență psihologică. Familiile suferă, mai ales când a fost ucis principalul, uh, persoana care aducea venitul principal în venit, în uh, familie, mă scuzați. Deci sunt lucruri care pot fi făcute și ar trebui să fie făcute. Mai uh, urmează un raport referitor la victimele forțelor pro-guvernamentale. Și aici sunt foarte multe victime și și aici trebuie făcute o serie întreagă de lucruri nevoile sunt aceleași. Um, um, une, în, în, din anumite puncte de vedere cu victimele celor uh, um, forțelor antiguvernamentale, însă există și unele diferențe. În primul rând, nu există un sistem de a ancheta și de a compensa um, victimele uh, cauzate de forțele guvernamentale afgane. Este un eșec. A existat o perioadă în care uh, NATO lucra pentru a dezvolta un sistem destul de eficient pentru a ancheta uh, morțile, decesele civililor. Și s-a vorbit mult uh, în guvernul afgan despre asta, dar până la urmă nu s-a pus nimic în aplicare. Asta din partea guvernului afgan. În ceea ce privește forțele uh, internaționale, vedem că crește numărul atacurilor aeriene, uh, ne îngrijorează mai ales modul în care americanii tratează victimele civile. Au stabilit o, un prag uh, peste care vor ancheta uh, deci stabilesc un număr minim uh, de victime civile și, și trebuie să existe Uh, dovada că au existat acestea, um, în loc să pur și simplu ancheteze în cazul în care există suspiciuni. Și, și atunci când anchetează, considerăm noi că nu o fac într-un mod adecvat. Se bazează numai pe informații interne din armată și pe informații de la guvernul afgan, fără a ancheta în alte moduri, de exemplu, mergând la fața terenului, la fața locului, discutând cu martori, um, persoane afectate și așa mai departe. Sunt lucruri îngrijorătoare. Și uh, credem că țările care oferă sprijin uh, militar ar trebui să uh, adreseze câteva întrebări um, dure aliaților din acest punct de vedere. Următorul punct pe care aș vrea să-l abordez este educația fetelor. Educația fetelor este văzută ca o realizare cheie de către comunitatea internațională în anii Uh, începând cu 2001, însă am vești rele. Atât numărul fetelor uh, care merg la școală, cât și proporția elevilor care sunt fete scad în Afganistan. Dacă comparăm datele guvernului afgan pentru perioada 2016, mă scuzați, 2016 și 2017 față de 2015-2016, vedem că numărul fetelor înscrise Uh, la școală a scăzut în 32 din 34 de provincii. 206.000 de fete mai puțin mergeau uh, la școală. A scăzut și numărul băieților în 23 dintre provincii, 124.000 de băieți mai puțin, deci merg la școală. Este într-un, context într-un context în care oricum fetele erau în urma uh, băieților. Guvernul afgan spune că uh, majoritatea uh, copiilor care nu merg la școală sunt uh, fete. De ce se pune atât accentul pe acest uh, subiect? Există două motive. În primul rând, de ce, s-a întâmplat, de ce această evoluție? Din două motive. În primul rând, situația de securitate care afectează mai mult fetele, chiar dacă afectează și băieții și este greu să se facă ceva în acest sens. Oamenii spun, da, bineînțeles, ne-ar plăcea să câștigăm războiul și apoi toată lumea ar putea merge la școală, dar uh, există și ceva ce poate fi influențat, și anume donatorii uh, oferă mai puțin bani pentru educație, presiunea este mai mică asupra guvernului afgan uh, să rezolve lucrurile, uh, donatorii își cheltuie banii într-un mod care dezavantajează fetele. Ce înseamnă asta? Ce vreau să spun cu asta? tocmai pentru că ambasadele uh, au mai puțin personal, există mai puțin interes în Afganistan, în măsura în care donatorii cheltuie în continuare bani în Afganistan, o fac mai degrabă prin mecanisme multilaterale, cum ar fi uh, prin fondul fiduciar pentru Afganistan al băncilor mondiale. Și cum are asta un efect asupra fetelor? Ei bine, ce se întâmplă, mulți dintre acești bani trec din programe bilaterale care erau de cele mai multe ori mici uh, școli uh, la nivel de comunitate și trec în fondul fiduciar pentru reconstrucția Afganistanului. Aici intervine direct guver, uh, guvernul afgan și sistemul de educație afgan discriminează în mod uh, direct fetele. Guver, uh, există 5.000, peste 5.000 de școli pentru băieți numai și numai vreo 2.000 numai pentru uh, fete. Sunt uh, Uh, procentajul profesoarelor este foarte uh, redus. Um, există o provincie în care există 1% profesoare uh, și există părinți care nu-și trimit fetele la școală dacă profesorul e un bărbat. Foarte puține școli au o toaletă și știți foarte bine că fetelor le e mai greu să meargă să nu aibă o toaletă decât băieților. în următoarele luni vom vedea cum, va fi folosit, uh, cum vor fi folosiți banii donatorilor pentru a um, schimba această tendință. Încă câteva elemente. Ați menționat atacurile asupra jurnaliștilor. Trebuie să vă spun că atacurile asupra jurnaliștilor nu vin numai din partea forțelor antiguvernamentale. În aceeași zi în care au fost uciși cei nouă jurnaliști, un alt Uh, în Kabul, un alt jurnalist a fost ucis în alt oraș și uh, se pare că fusese ucis uh, pentru că înfuriase pe cineva care era pro-guvern. Deci uneori și guvernul um, intimidează și nu, în niciun caz nu protejează jurnaliștii. Trebuie să ne gândim la uh, amenințările ce vin din toate părțile. Există au fost unele revolte în rândul uh, populației înainte de alegeri, um, au fost atacuri uh, înaintea alegerilor um, și împotriva unor moschei și școli care urmau să fie centre de vot. Ne bucurăm că mai multe țări semnează declarația privind școlile sigure, însă trebuie să continue acest lucru și trebuie să existe o presiune asupra Afganistanului pentru a implementa această declarație. În curând va ieși un raport privind implementarea legilor privind uh, nediscriminarea împotriva femeilor, veștile nu sunt bune, legea de cele mai multe ori nu este aplicată, iar femeile continuă să fie uh, acuzate de uh, infrac- așa zise infracțiuni precum sexul în afara căsătoriei, uh, chiar dacă sunt victime ale uh, violenței. Apoi, Um, de multe ori uh, se vorbește despre refugiați care au uh, revenit uh, din Iran, Pakistan și care s-au întors, așa zis, voluntar, ceea ce de cele mai multe ori nu este cazul. Și nu putem vorbi despre întoarcerile din Pakistan și Iran fără să vorbim despre cele din Europa. când sunt trimiși oameni înapoi la Kabul spunându-se că este un oraș liber, Ehm, cred că există într-adevăr o dorință de a crede în povești atunci când sunt trimiși uh, oameni înapoi în așa zise orașe sigure. Mulțumesc! Acum uh, aș spune să dăm cuvântul uh, domnului Uma Said de la Afghanistan Public Policies ca să își poată exprima aici punctul de vedere. Vă rog. Good afternoon. Uh, Bună ziua! Și eu mă bucur că mi-ați adresat această invitație. Vă mulțumesc încă o dată pentru ea. Am mai fost aici în urmă cu 2 ani, în februarie 2016, dacă nu mă înșel. Era sala mult mai plină trebuie să constată cu părere de rău că uh, și aici asistăm la un declin. S-a mai spus deja acest lucru. Când uh, mi s-a cerut să vorbesc despre situația din Afganistan de această dată, reacția mea a fost uh, de unde să încep. Pentru că, până la urmă, este foarte greu să vorbești despre drepturile omului într-un context în care uh, toate drepturile, inclusiv dreptul la viață, este încălcat uh, sistematic, în mod uh, constant, peste tot în această țară. Uh, având în vedere acest uh, aspect, aș dori să abordez această situație din două prisme. În primul rând, uh, prisma de juri și prisma de facto. Prima include câteva aspecte formale și instituționale, iar uh, prisma de facto câteva realități la fața locului. Recent, cam în urmă cu o lună, am fost în Afganistan era ceva legat de uh, legislație, mai ales de situația femeilor și uh, cu această ocazie mi-am dat seama câte noi legi uh, fuseseră uh, pregătite. Dacă vă uitați la pagina internet a Ministerului Justiției uh, din Afganistan, sunt uh, sute de uh, legi, unele promulgate chiar anul trecut, care vizează mai ales combaterea violenței împotriva femeilor, planul de acțiune pentru femei și așa mai departe Mm, combaterea traficului de ființe umane și așa mai departe. Codul penal din Afganistan a fost uh, revizuit uh, recent. Este poate uh, codul penal cel mai cuprinzător din regiune. A fost nevoie de patru ani pentru această revizuire. Mm, au fost implicați 40 de experți aproximativ. Deci, dacă ne referim la legi sau la partea juridică de aceea am numit uh, acest aspect partea de jurii, putem spune că au fost înregistrate progrese Uh, și pentru alte instituții. Deci uh, Comisia pentru Independentă pentru Drepturile Omului în ultimii 15 uh, ani și-a făcut treaba, a publicat rapoarte, apoi Ministerul de Afaceri Externe din Afganistan a încercat să publice câteva rapoarte, să participe la anumite reuniuni și așa mai departe. Dacă ne referim la partea instituțională, pe scurt putem spune că da, avem ceva de sărbătorit, veștile sunt bune. Însă, statul de drept ca instituție este, dacă nu pe deplin, uh, cel puțin în mare măsură, nefuncțional. Este corupt, uh, face obiectul intimidărilor și domnește cultura impunității. Și aceasta pentru că guvernul din Afganistan, din păcate, are foarte multe elemente, mă, gând, mă refer la guvern, uh, dar și la parlament și instituțiile, deci organismele de conducere din Afganistan, conțin Uh, elemente care în trecut au încălcat drepturile omului. Unele persoane uh, au chiar uh, o armată privată, să spunem, la dispoziția lor. Deci, folosesc legea după bunul plan sau după cum le convine din punct de vedere personal. Și dacă adăugăm și atacurile teroriste, care au avut loc în uh, Afganistan, toată această situație a făcut ca situația la fața locului să fie foarte dificilă pentru cetățenii de rând. <clears throat> Acum o să mă refer la uh, această realitate. Victimele civile, numărul lor s-a dat deja, nu o să mai uh, repet acest lucru, dar mai doresc să menționez. Eu sunt uh, din Afganistan și am, fost, uh, am avut mare noroc Uh, să fiu educată peste tot în țările occidentale, deci uh, în uh, SUA, în Anglia, mi-am obținut teza de doctorat, titlul de doctor în Belgia, în urmă cu câteva luni. Eu știu ce înseamnă să fii afgan. Ultimile atentate care au avut loc în ultimii ani îi vizau pe oamenii cei mai educați, mai talentați din Afganistan. Um, s-a vorbit foarte mult despre situația foarte dificilă în ce privește învățământul din Afganistan. Există foarte multe familii, multe mame care își cresc copiii uh, sacrificându-se uh, timp de ani lungi. Uh, unele dintre ele chiar au rămas văduve. Am citit și am auzit tot felul de povești. Se sacrifică pentru a-și crește copiii fiul care moare dintr-o dată într-un atac, într-un atentat terorist. Deci pentru cineva care, ca mine, vine din această țară, putem vorbi de o dublă pedeapsă, pentru că e vorba de persoane care mor și apoi de persoane care sunt educate și care sunt cu potențial cei care mor. În Afganistan nu e greu să construiești instituții. Așa cum am spus, avem instituții în Afganistan, din toate punctele de vedere. Ce e greu, însă, e să construiești capacitate e un aspect pe care ar trebui să îl țineți în, să-l aveți în vedere atunci când vorbim de atentate. Nu numai că se sacrifică vieți umane, ci potențial capital uman. Un alt aspect pe care doresc să-l menționez este foarte grav și uh, aș dori să spun acest lucru în atenția donatorilor. Criza umanitară a uh, uh returnaților și a persoanelor strămutate pe plan intern în Afganistan. Uh, Spuneam că mi-am făcut uh, o teză de doctorat, uh, ea viza tocmai acest uh, subiect și am putut, am avut ocazia și să intervievez oameni din aceste comunități. Și raportul Human Rights Watch și alte rapoarte uh, inclusiv de la uh, Ministerul de Stat uh, privind de situația din Afganistan. Toate aceste rapoarte vorbesc despre o adevărată criză în acest domeniu. Există 7, 1,7 uh, milioane de persoane strămutate în Afganistan. În decursul la un an, 10, ma, 10 luni în 2017, 250.000 de persoane au fost strămutate pe plan intern în Afganistan unele din cauza războiului care răvășește multe regiuni, dar Uh, sunt și persoane care s-au întors din Pakistan sau din Iran. În locuri uh, în care e foarte greu să trăiască. Am discutat cu persoane uh, care m-au impresionat cu viața, cu poveștile lor. Violența împotriva femeilor s-a menționat deja acest subiect înainte. În pofida Uh, sprijinului donatorilor pentru a emancipa femeile în Afganistan, această violență este încă extrem de răspândită. Comisia pentru Drepturile Omului din Afganistan spune că există, au existat în 2016 cel puțin 6.000 de cazuri raportate. E vorba doar de cazurile raportate. Multe nu fac obiectul unei plângeri. Se folosește tortura și alte tratamente degradante și inumane de către uh, um, poliție, de forțele poliționești, de forțele de securitate și alte instituții. De asemenea, condițiile carcerale sunt uh, îngrozitoare, uh, închisorile sunt suprapopulate, una din cea mai importantă închisoare, Purcearchi, de exemplu, are o capacitate de 6.000 de prizonieri, dar deocamdată are mai bine de 11.500 de prizonieri. La fel, copiii, uh, nu există închisori pentru copii sau uh, instituții pentru copii, ei, copiii sunt în închisoare cu adulții. Apoi, în ce privește condițiile de, de sanitare, accesul la apă și așa mai departe, toate sunt îngrozitoare. În fine și în ultimul rând, corupția, bineînțeles, uh, este, este pandemică, este săpânitoare. Este factorul agravant uh, uh, pentru încălcarea drepturilor omului din Afganistan. Uh, în alți funcționari uh, primesc mită fără să fie pedepsiți. Uh, am cercetat și un alt subiect la, în doctoratul meu, respectiv acapararea terenurilor. Vă spun, sunt niște povești uh, cutremurătoare. Uh, corupția este răspândită în sistemul judiciar, ceea ce înseamnă că delinvenții care au uh, săvârșit fapte grave ori sunt uh, eliberați, ori uh, pedeapsa lor este scurtată. Câteodată se pune capăt anchetei sau dispar probele, pur și simplu, dacă e vorba de o persoană influentă. Aș dori să menționez, să fac câteva recomandări foarte pe scurt pentru comunitatea donatorilor. În calitate de cercetător cu privire la situația drepturilor omului, uh, care s-a specializat și pe tranziție, mai ales pentru Afganistan. Eu nu cred că putem să vorbim despre o situație a drepturilor omului mai bună în Afganistan dacă nu uh, abordăm chestiuni legate de tranziția în justiție în Afganistan sau că, că le vorbim uh, uh, tranziție în justiție sau altfel, uh, nu contează numele. Uh, trebuie să se depună eforturi pentru uh, a se trage la răspundere. E un aspect foarte important, dar din păcate um, constatăm că se face exact pe invers. Pe lângă tot ce trăiesc cei din Afganistan, uh, Argumentin Hurmatin, de exemplu, s-a întors la putere. Este un fost criminal. În 2016 a fost condamnat și apoi după aceea s-a întors la putere. Am fost la Kabul recent și am vorbit cu oamenii de rând și mi-au spus că pe nimic nu i-a deranjat mai mult în evoluția acestei uh, țări uh, ca întoarcerea la puterea acestei persoane. Uh, a fost supranumită măcelarul de la Kabul. Mulți și-au Uh, pierdut uh, oameni uh, dragi din familie în urma bombardamentelor comandate de el. Și pentru cei din Afganistan a fost așa o lovitură sub centură și sprijinul pentru victimele de război, că e vorba pentru victimele din războaiele din trecut sau din prezent. Sprijinul este foarte important și sper ca uh, comunitatea donatorilor să poată să sprijine și această comunitate. Este o comunitate care a fost dată uitării. Dar să nu uităm că Afganistanul este o țară în care 70% din populație se numește direct sau indirect victimă. Nu există nicio familie care nu a pierdut cel puțin un membru al familiei dacă familia respectivă e norocoasă, s-a dus peste tot în lume, s-a răspândit în lume. Uh, dar ce înseamnă norocul? Norocul e că nu se văd unii cu alții zeci de ani. Dar victimizarea merge și mai departe decât marginalizarea. Sprijinul însă a fost uh, infim. În documente nici măcar nu se menționează acest subiect. Știu că Uniunea Europeană are un cadru uh, pentru tranziția în justiție foarte bun și sper ca în acest cadru să se includă și sprijinul pentru uh, această comunitate, sprijinul victimelor din Afganistan, care să nu fie un subiect atât de delicat din punct de vedere politic. O altă inițiativă, uh, documentarea sau memorialistica. Cred că o, nimeni din lume Uh, nu înțelege importanța acestor aspecte mai bine decât Europa. Aș dori să vă mai atrag atenția asupra uh, anchetei uh, Tribunalului Internațional, Penal Internațional în Afganistan. Eu sper ca Uniunea Europeană să încurajeze, să acorde sprijin acestei anchete. Uh, ea a durat uh, 10 ani deja, așteptăm decizia. Uh, Uniunea Europeană în documentul de politici susține că cadrul dar Uniunea Europeană sprijină puternic uh, Tribunalul Penal Internațional uh, privind statutul de la Roma. Deci sper ca o parte din acestei uh, politici să fie și o uh, încurajare spre a se ajunge la o decizie privind Afganistanul. Aș dori să mai spun încă ceva. Să nu uităm uh, sprijinul pentru societatea civilă dacă există un liver de speranță în Afganistan, pentru că acum oamenii sunt și-au pierdut uh, speranța, dar dacă mai există un liver de speranță, este vorba de uh, persoanele, tinerii uh, din societatea civilă, inițiativele lor. Sigur că au nevoie de sprijinul nostru. Orice fel de sprijin, că e vorba de capacitate, de sprijin financiar, mai ales uh, vocile uh, independente, Uh, și nu care să uh, facă parte dintr-una dintre taberele de război. Aș dori să vă mai atrag atenția, s-a menționat acest lucru, dar aș dori să subliniez uh, un alt subiect, respectiv politicile de deportare. Având în vedere situația de la fața locului, pentru mine, care vin din Afganistan, mi-e greu să mă gândesc la faptul că compatrioții mei ar trebui să fie obligați să se întoarcă în zonele de război. Mă opresc aici. Mulțumesc. Grazie, grazie lei. Președintele, vă mulțumim. Acum, uh, dacă colegii mei au observații, întrebări, nu, nu can a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim invitațiilor pentru prezentări. Ambii au menționat uh, faptul că nu sunt oameni în sală, dar vă pot spune că importantă e calitatea celor prezenți, nu cantitatea. Mulți uh, colegi sunt foarte interesați de subiectul ăsta. Acum uh, vreau să ne gândim la ce s-a întâmplat acum 16 ani când a început intervenția, când s-a terminat de fapt intervenția SUA în Afganistan, dar încă aproximativ două treimi din fetele din Afganistan nu sunt încadrate în învățământ, spune Human Rights Watch. Când vorbim despre buget, știu că ați avut o mare conferință organizată în Bruxelles în 2016. <laughs> S-au uh, susținut aceste inițiative cu mulți bani, dar dacă vedem ce se întâmplă peste ocean, Human Rights Watch spune că în raportul din 2017 că doar între 2 și 6% din susținerea de peste ocean s-a îndreptat spre sectorul educației, ceea ce este o mare problemă, deși s-au tot făcut angajamente. Și asta în contrast cu ceea ce face serviciul nostru de acțiune externă. Nu știu dacă e reprezentat aici. Ba da, iată că este cineva aici. Uh, din susținerea acordată prin Serviciul de Acțiune Externă, 53% din programele europene se concentrează pe egalitatea de gen. Atunci cum Dumnezeu putem vorbi doar de 2 între, și, între 2 și 6% din fonduri care se îndreaptă spre educație, dacă Serviciul de Acțiune externă îmi poate răspunde. Și mă refer și la chestiunea azilelor, a adăposturilor pentru femei. Uh, ministrul pentru drepturile femeilor dorește cumva să controleze inițiativele externe. Vreau să știu ce au de spus invitații despre asta și care ar fi impactul uh, la fața locului și încă ceva. Sigur că situația de Afganistan ne, pre- ne preocupă. doamna Saed spunea că fiecare familie a fost uh, afectată direct de război. Ce se întâmplă cu sindromul uh, post-traumatic? Ce se întâmplă cu suportul psihologic uh, pentru familii? Că mă îngrijorează situația tinerilor. Sigur că nedreptatea și sărăcia e o combinație letală. Mulțumesc, domnule președinte. Onorevole Vergeat. Mulțumesc, doamna Vergeat. Oui. Uh, excusez-moi. Merci, uh, monsieur le président. Merci à vous, mesdames. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. De la conferința donatorilor din octombrie 2016, ONG-urile tot trag semnale de alarmă în legătură cu faptul că situația din Afganistan nu numai că nu evoluează în sens pozitiv, ci chiar se agravează. Pe marginea conferinței donatorilor a existat și un acord de readmisie, fie că e formal, fie că e neformal, dar a fost semnat de către instituțiile europene și Afganistanul, ca, vorbind de mai mult de uh, 80.000 de afgani care ar trebui repatriați și Poate ne spuneți uh, ce se întâmplă cu uh, persoanele care revin în Afganistan, că a început să fie pus în aplicare acest acord. Este o situație dramatică acestor persoane. Apoi, asta și dat un semnal de alarmă. Uh, aici se spune că cei care revin din Pakistan sunt voluntari. Noastră a spus că sunt și multe deportări, de fapt, Cred că dumneavoastră ați vorbit despre deportări și atunci poate ne oferiți mai multe detalii ca să nu facem paralele greșite. Când se spune că sunt uh, expulzări din UE spre Afganistan, există afgani însă care revin și în mod voluntar din Pakistan. Deci ar fi uh, important totuși să Eh, clarificăm lucrurile. Bine, eu oricum vă mulțumesc pentru toate informațiile furnizate. Grație. Președintele, mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, aș spune să dăm cuvântul domnului Dietmar Chrysler, care este șef de divizie pentru Afganistan și Pakistan, din partea Serviciului de Acțiune Externă. Vă rog. Uh, thank you very much, Chair. And... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru o dezbatere foarte interesantă. Noi uh, lucrăm cu angajamentul, avem un dialog în privința drepturilor omului. Acum vreo 10 zile am avut o reuniune la Kabul, practic prima reuniune uh, în cadrul acordului de cooperare uh, încheiat anul trecut Uh, de fapt, întâlnirea unui grup de lucru pe tema drepturilor omului, bună guvernanță, migrație. Uh, a fost o reuniune foarte importantă, foarte constructivă și ni s-a părut că afganii sunt foarte angajați pe calea acestui dialog pe care îl construim noi în cadrul acordului de cooperare Ce privește lipsa de susținere uh, față de educație în Afganistan, egalitatea de gen e un obiectiv orizontal în cooperarea noastră pentru dezvoltarea cu Afganistanul și se fac multe pentru a susține acest sector atât de important pentru viitorul acestei țări. Într-adevăr, la conferința de la Bruxelles din octombrie 2016 s-au făcut angajamente importante pentru Afganistan în diverse domenii. Multe angajamente s-au referit la clădirea de instituții, clădirea, reclădirea statului, uh, un stat care să poată să furnizeze măcar serviciile de bază cetățenilor săi. Bun, acum recunosc că nu cunosc exact, în de, nu cunosc în detaliu uh, ce procent din susținerea noastră se adresează sectorului educației și deci nu cunosc uh, în detaliu uh, procentele, poate colegul meu de la Comisia Europeană, de la DEFCO, poate ne oferă mai multe explicații pe tema asta dar consider că angajamentul uh, uh, nostru pentru sectorul educației e important în Afganistan. Știm cât de importantă este educația pentru viitorul Afganistanului și vă mulțumesc pentru atenție. Grație. Vidarei. Președintele, mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Adacuțon. Nu, nu dorește. Celălalt di è commissione. Però non ce l'ho io qui. No, from external service it was. Prego. Um, chairs, uh... Da, uh, sunt Ștefan Loc din partea Comisiei Europene. Vreau să adaug ceva uh, la cele spuse de Dietmar Chrysler numele Serviciului de Acțiune Externă. Din punct de vedere al Comisiei, noi credem că e important să uh, examinăm uh, evoluția problemelor de securitate. Cred că multe din actualele probleme din Afganistan își au originea în situația securității. E dificil de, de, de distins acolo. Uh, poate e vorba că nu există uh, politici ale guvernului sau că au dat greș sau impactul răutățirii problemei de securitate și educația e un exemplu greitor cauza principală a acestui fenomen, uh, că părinții nu-și trimit copiii la școală, e că s-a rătățit situația uh, securității în, în Afganistan. Din punctul nostru de vedere, uh, anume cum, care sunt serviciile pentru cetățenii oferite de statul afgan pe baza politicilor existente, nu vrem să vedem situația atât de simplist, să spunem că uh, unul este rolul comunității și celălalt al guvernului și ce face comunitatea funcționează, ce face guvernul nu. Guvernul afgan, la conferința de la Bruxelles, a prezentat un set de noi politici care uh, au demarat acum, dacă vedem ca, cum stăm cu calendarul, 2 ani de zile nu e o perioadă atât de lungă de timp uh, pentru a putea și ca, ca, să vedem și rezultatele politicilor care de au demarat. Plus că uh, problema principală, cum spuneam, e situația securității țării. Dacă vedem care sunt tendințele uh, evoluțiilor din Afganistan, vedem care sunt fluxurile eh, asistenței externe, dar și ceea ce face guvernul, câți bani alocă diferitelor sectoare. Noi pe hârtie, bun, acum avem eh, discuțiile noastre cu guvernul, se desfășoară pe baza ajutorului de stat pentru clădirea statului pe care îl furnizăm. După cum știți, avem trei domenii pe care ne concentrăm în uh, cooperarea noastră pentru dezvoltare cu Afganistanul. Pacea și stabilitatea, creșterea economică, locuri de muncă și furnizarea serviciilor de bază de către stat. Și aici, când uh, vom face analiza și când vom avea un dialog politic cu guvernul, vom vedea cum anume și alocă guvernul resursele și uh, dacă politicile acestuia funcționează. Încă o observație în legătură cu susținerea pentru societatea civilă. Sigur, pentru noi e uh, un element suplimentar foarte important față de asistența pentru guvern. Avem uh, mai multe programe tematice și instrumente în Afganistan, la fel ca în alte țări. Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului, dar și uh, programul tematic pentru societatea civilă Avem proiecte pe care de a fi aplicate, apoi avem susținere bilaterală și vrem să Aici vrem să susținem, să uh, sporim uh, nivelul de cooperare cu societatea civilă, de exemplu la viitoarele alegeri, uh, dacă e să ne gândim și la accesul la justiție, despre care ni s-a vorbit astăzi, dacă ne gândim la furnizarea serviciilor de bază noi suntem mai uh, implicați în domeniul sănătății, dar avem aici o serie de exemple pozitive uh, cu ONG-urile care uh, pot fi de mare ajutor în domenii uh, uh, în care statul uh, dificil are acces. Bun, nu mă opresc aici și vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum pentru invitați 3-4 uh, minute pentru fiecare. Invitate, de fapt. Vă rog, doamnelor. Doamna uh, Said, mulțumesc pentru întrebări și observații. Vreau să răspund uh, la întrebările care s-au referit la nedreptate și sărăcie. Da, problemă gravă și m-am tot ocupat de ea în teza mea de doctorat, uh, unde am trecut de la conceptul de justiție de tranziție la justiție în transformare, care pune accentul pe inegalitățile structurale. Și Afganistanul și multe alte țări din lume care au de suferit din, de pe urma unor conflicte uh, au uh, două ghinioane uh, la care v-ați referit dumneavoastră într-adevăr, nedreptate și sărăcie. Și știu că în multe dezbateri, mai ales în privința drepturilor omului, există unele Uh, puncte comune uh, în legătură cu nedreptatea și uh, sărăcia, dar în Afganistan oamenii îmi spun dacă am burta goală, ce mai îmi pasă mie de justiție? <laughs> Da, dar problema este că în Afganistan, ca și în alte părți, aceste lucruri merg mână în mână. Apoi, Sigur că chestiunea psihologică și urmările violențelor și a războiului, da, sunt, sunt probleme care încă nu se bucură de atenție. Și într-o țară ca Afganistan nu te poți ocupa de orice în același timp, dar este o problemă foarte gravă pentru femei, dar nu numai. Sindrom post-traumatic. În Europa, chiar în Belgia, care au primit emigranți din Afganistan, Uh, autoritățile nu știu cum să rezolve problema asta. Recent am fost invitată de poliția de la Luvan ca să le vorbesc ca expert uh, în situația Afganistanului, pentru că nu, ei nu știu ce să fac uh, cu toți tinerii care au venit din Afganistan în ultimii ani, au venit în Belgia, nu știu cum să, pur și simplu nu știu cum să vorbească cu ei cum să îi facă să depășească aceste traume. Deci, gândiți-vă cum poate fi situația în Afganistan și chiar nu știu cum anume sau dacă Uniunea Europeană ne susține în această privință, dar este foarte important aspectul acesta ce privește repatrierile care au fost menționate aici. Din nefericire, într-adevăr, la începutul anilor 2000, mulți afgani uh, au, s-au întors voluntar din Pakistan în Afganistan, în primii ani administrației Karzai. Uh, dar cred că uh, lucrurile nu mai stau așa. Mm, mm, Pakistanul nu are politici mai dure față de refugiații afgani, mai ales din motive politice, din cauza relației dintre Afganistan și Pakistan, care nu e foarte bună uh, la momentul actual. Și acum iau politici foarte stricte și uh, la frontieră, afganii trebuie să aibă vize și alte documente să prezinte, deci ei practic îi forțează pe unii din refugiați să se întoarcă în Afganistan. Cred că dată fiind situația de acum, toată lumea vrea să părăsească această țară și dar totuși nimeni, deci lumea vrea să plece din Afganistan și nicio persoană care deja se bucură de viață decentă în Pakistan nu cred că vrea să se întoarcă în Afganistan. Uh, Acum nu spun că soluția e ca toți afganii să părăsească țara, dar totuși, după atâtea zeci de ani de conflict, pot să înțeleg perfect de ce oamenii vor să plece. Și de aceea nu trebuie să existe un fenomen al returnărilor forțate. Cred că mă voi opri aici. Doamna Bar, încep cu observația noastră în legătură cu principalul motiv pentru care părinții nu-și trimit uh, copiii la școală și anume insecuritatea. Văd că uh, ne a citit atent raportul și vă mulțumesc pentru asta, că am muncit din greu la el am intervievat 249 uh, de, în primul rând, uh, fete care, neșcolarizate și cred că cumva e o scuză și o simplificare prea mare să punem accentul doar pe insecuritate. Insecuritatea, da, e o problemă uriașă, însă uh, cumva m-a bucurat făcând cercetarea asta când am aflat de la aceste fete uh, că totuși oamenii sunt hotărâți acum să aibă acces la educație și să-și dea copiii la școală, inclusiv aceste fete și Bun, sigur că e o societate foarte tradiționalistă și în legătură cu rolul femeilor și așa mai departe, dar am, am simțit încurajată după aceste interviuri că totul situația se schimbă rapid. Uh, femeile, ă, familiile, de fapt, își doresc educație și vor depăși cele mai dificile condiții posibile, chiar dacă n-au acces la o, o, o, o clădire, la o clasă, trebuie să învețe, nu știu, sub un copac, uh, cu opoziția talibanilor, dar sunt, donatorii nu trebuie să se mulțumească spunând că da, e groaznică problema insecurității și punct. Nu, trebuie să ajutăm aceste familii care își doresc cu disperare să-și trimite copiii la școală, să le ajutăm să facă asta, inclusiv în contextul acesta din ce în ce mai grav al conflictelor. Dar avem idei practice în raport. Cum să putem face asta? Lucruri simple de ce Dumnezeu, după toți acești ani în care am băgat atâția bani în sistemul uh, de educație, cum putem tolera să există, să existe doar mai mulți școlari de sex masculin decât feminin? Uh, ce se întâmplă cu uh, banii donați care se îndreaptă spre un sistem de educație complet discriminatoriu? Eu mă simt jignită personal de situația asta. Deci putem să facem presiune asupra guvernului. De ce nu sunt mai multe profesoare? Sigur, putem uh, cheltui banii pe construirea unor toalete funcționale. Sigur că nu este ceva foarte uh, atrăgător, dar sunt lucruri care trebuie făcute. Și aș vrea să știu câți, uh, ce, ce procent din banii UE merg în educație și pentru a promova accesul la educație pentru fete. Și aș ruga pe toată lumea să fie foarte atentă la ce se întâmplă cu acest nou program al Băncii Mondiale. Uh, că mulți bani uh, de acolo provin de, la statele membre și uh, de la Uniunea Europeană și cred că câteodată donatorii pur și simplu se spală pe mâini, uh, semnează un cec și nu-i mai interesează cum sunt cheltuiți acei bani. Și trebuie să facem presiuni și asupra băncii mondiale ca să prioritizeze fetele când se gândesc la programele pe care le aplică, să aibă benchmark-uri uh, defalcate pe gen. Sunt lucruri simbolice. Încerc să mai răspund la câteva întrebări. Dar sper că ați uh, uh, văzut documentul nostru în legătură cu ce se întâmplă cu intervențiile Ministerului pentru Femei, la, adăposturile pentru femei. A treia oară că se întâmplă aceste intervenții în ultimii ani, ar putea fi văzut asta ca o idee foarte bună în teorie, dar de fapt uh, Problema e că guvernul poate submina accesul femeilor la aceste uh, adăposturi și uh, mai mult uh, să dăuneze poziției lor. Deci donatorii care au finanțat aceste adăposturi nu vrem să-și retragă banii din cauza acestor intervenții. Apoi v-ați referit la returnările voluntare din Pakistan și Iran. Uh, sunt și uh, diverse nuanțe, că nu totdeauna sunt voluntare, sunt și cazuri de deportare, presiuni, hărțuieli din partea poliției, copiii nu au acces la uh, educație, oamenii nu-și găsesc locuri de muncă și așa mai departe. Subliniez că ă, cei care trebuie să decide dacă un afgan are sau nu drept de azil trebuie să fie cât mai cinstiți posibil cu propria conștiință când ia o hotărâre și ce va însemna ca această persoană să fie retrimisă în Afganistan. Grazie. Mulțumim. Și acum... Ă, Thank you, Antonio. I wish to thank Our I mean, who gave us, uh... Da, mulțumesc și vreau să mulțumesc uh, invitatelor care ne-au uh, oferit o, o prezentare atât de realistă a situației din Afganistan. Cred că trebuie să avem o atitudine deschisă să nu ascundem uh, cele mai uh, urâte lucruri sub preș. Conferința donatorilor de la Bruxelles uh, s-a desfășurat acum un an și jumătate. Nu trebuie să fim foarte optimiști în legătură cu rezultatele uh, pe care ne așteptăm să le vedem în viitor. Să sperăm că vom vedea mai multe rezultate și vor interveni schimbări importante din punct de vedere strategic. Noi ne dorim să le vedem în Afganistan, dar în fine, astăzi am auzit diverse propuneri aici din partea invitatelor, mai ales în ce privește anumite condiționalități care ar trebui probabil impuse de către donatori și aștept să văd schimbări mai pozitive, mai ales în domeniul educației. Și iată, raportul acesta dintre băieți și fete trebuie să se schimbe, trebuie să se îmbunătățească prin decizii simple pe care le putem cere donatorilor pe viitor. Antonio, cred că ar trebui să ne întoarcem uh, la o asemenea discuție ca cea de azi. Uh, nu știu, poate la sfârșitul anului, începutul anului viitor, pentru că Afganistanul este o țară importantă din multe puncte de vedere. Nu trebuie să Eh, stăm cu mâinile în sân, dar nu, nu trebuie să pierdem nici speranța. Hai să ne reîntâlnim și să vedem care va fi situația eh, la timpul potrivit. Și din nou spun că Afganistanul nu e o țară a care situație se schimbe peste noapte. Da, bun, să fim lucizi, dar să fim și angajați în continuare, că doar prin eforturi comune ne putem aștepta ca într-adevăr să intervină o schimbare radicală. Mulțumesc din nou uh, invitatelor pentru participare, mulțumesc tuturor colegilor care au participat, mulțumesc instituțiilor europene. Văd că e reprezentată aici și ambasada Afganistanului și mulțumesc uh, pentru prezența noastră aici. Președintele, mulțumesc tuturor se încheie aici acest uh, punct, această discuție importantă privitoare la Afganistan, dincolo de la de mm, prezență, e important că am vorbit despre tema asta. Trebuie să menținem acest discurs politic în legătură cu o țară foarte importantă pentru noi. Și uh, E foarte bună cererea domnului Otreviciu să uh, ne revedem peste câteva luni și să vorbim despre același subiect ca să monitorizăm cât mai bine care este evoluția, să vedem care este evoluția uh, situației, atât politică cât și în ce privește drepturile omului. Uh, încheiem aici acest punct. Vă mulțumesc.